Mamikins. She, Mr. Mamikins is here? Yes. Okay. Uh, dear colleagues, Stimați colegi, acum trecem la raportul domnului Mamikins în ceea ce privește comercializarea și folosirea uh, precursorilor uh, a substanțele um, explozive. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, doamnă președinte, dragi colegi, dragi prieteni. Astăzi discutăm despre proiectul de regulament de, uh, cu privire la comercializarea și folosirea precursorilor la substanțele explosive. Un pachet important al Comisiei nu este pentru prima oară când discutăm, înainte de a asculta o prezentare pe care ne-a făcut-o domnul comisar la întâlnirea din septembrie. E adevărat că acești precursori sunt folosiți în mod inadecvat pentru a fabrica substanțe explozibile, explozibile făcute în casă. Și, uh, de asemenea, se folosesc uh, dispozitive improvizate care pot să explodeze. Acestea au fost identificate însă și în foarte multe atentate teroriste. De exemplu, uh, substanțe și amestecuri pe bază de acetonă. Înainte, Parlamentul European deja și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește faptul că armele de foc și precursorii la substanțele explozibile erau mult prea ușor de găsit și de achiziționat și ca tare se aflau la îndemâna uh, potențialilor teroriști. Mă refer la rezoluția Parlamentului de pe 3 octombrie 2017 în ceea ce privește lupta împotriva criminalității um, și a terorismului. Dar Știm că metodele uh, uh, criminalilor se uh, diversifică. Există um, regime de înregistrare, de uh, autorizare cu numeroase restricții, dar din păcate acestea pot să fie ușor ocolite și de aceea avem nevoie de un regim mai strict uh, deși când avem un spațiu comun este foarte greu să um, urmărești cum se deplasează și um, produsele odată achiziționate într-o țară membră UE. E adevărat că vor exista anumite derogări în ceea ce privește vânzările on- online. Din păcate știm însă că dacă o substanță este uh, vândută la liber online, uh, va fi foarte repede achiziționată în cantități mari, de aceea și această dispoziție ar trebui să fie revizuită. La ce să ne așteptăm din partea acestui regulament? Să fie orientată către viitor și să servească intereselor UE în domeniul uh, apărării și a securității pentru următorul deceniu. Propunerea Comisiei ni se pare a fi un document echilibrat care ține cont de toate etapele de la fabricare la distribuție și la folosirea acestor substanțe și hmm, ar trebui să abolim sistemul cu privire la substanțele interzise. Acum uh, se dă o definiție mai clară a uh, folosirii de către un profesionist versus folosirea uh, într-o gospodărie acestor substanțe. Pentru că aceste definiții sunt mai clare și mai ușor de folosit față de definiția anterioară a unui utilizator de pe piața internă. Trebuie de asemenea să fie bine puse la punct evaluările ca să vedem care substanțe trebuie să fie interzise. Iar în ceea ce privește nitrometanul, acesta trebuie neapărat să fie uh, interzis pentru că s-a dovedit că putea să fie folosit pentru fabricarea de bombe. Noi trebuie să identificăm toate lacunele în ceea ce privește securitatea și să facem așa fel încât acest regulament să fie uh, 100% eficientă conservarea interdicției totale uh, uh, um, numai în anumite state membre face ca legislația să fie fragmentată. Lanțul de aprovizionare uh, Uh, trebuie de asemenea să fie mai bine controlat, iar vânzările pe internet, inclusiv la nivelul operatorilor economici, trebuie să fie controlate și în momentul în care există tranzacții uh, care dau de bănuit cu substanțe care sunt interzise sau a căror utilizare este restricționată, <coughs> ar trebui să existe un uh, sistem de avertizare um, uh, timpurie. În ceea ce privește licențele, acestea trebuie să se bucure de recunoaștere reciprocă în statele membre. Încă un lucru important, dar care nu era uh, exprimat ca atare în propunerea Comisiei, e vorba despre ce se întâmplă cu operatorii economici de pe piețele online, care nu sunt uh, vânzătorii în direct, ci sunt uh, intermediari. Ori, ar trebui să existe o platformă unică pentru vânzători și cumpărători pentru asemenea produse. Iar în ceea ce privește obligațiile de raportare pentru activitățile um, um, ce dau de bănuit, acestea trebuie să fie mai bine definite și, de exemplu, să se stabilească un termen de raportare de maxim 24 de ore. Să nu uităm că 12 ore este suficient ca să fabrici o bombă. Aș vrea să spun că operatorii economici trebuie să aibă răspunderea de a-și informa și de a-și forma uh, angajații în ceea ce privește regulile cu privire la uh, uh, aceste substanțe precursoare și să știe și care sunt obligațiile lor de raportare. În ceea ce privește uh, autorizațiile, um, acestea vor deveni un instrument mai precis și mai eficient, potrivit propunerii comisiei, și noi salutăm acest lucru. Eu uh, vă mulțumesc uh, pentru atenție, aștept să colaborez uh, cu raportorii din umbră și cu ceilalți membri ai Parlamentului European. De asemenea, aș vrea să spun că aceste substanțe precursoare au fost incluse și în raportul privind finanțarea terorismului scris de doamnele Holmeyer și Stevens, Vă mulțumesc încă o dată, spuneam, pentru atenție și dacă doriți să trimiteți amendamente, vă rog să notați că termenul limită uh, începe de astăzi și puteți să folosiți uh, instrumentul uh, AT4AM. Mulțumim, domnule raportor, domnule Mamikins.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 Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Evident că în calitatea mea de raportor din umbră mulțumesc colegului nostru, domnul Mamikins. Dumnealui a explicat foarte clar și cu multă precizie uh, sensul în care se îndrepta raportul dumnealui legat de folosirea și comercializarea substanțelor um, um, explozibile și a substanțelor precursoare, vreau să spun colegilor că fiind membră și la Comisia pentru Controlul uh, Terorismului, eu sunt cât se poate de conștientă de uh, toate um, aspectele și, și în comisia noastră s-a discutat deseori despre acest aspect și îmi iau angajamentul nu numai să lucrez repede, ci și uh, în mod eficace. Mai avem uh, uh, eforturi de uh, depus, dar era de importanță strategică să modificăm legislația actuală pentru a putea controla mai bine uh, comercializarea acestor substanțe precursoare. Știți, dragi colegi, aceste substanțe sunt folosite în cadrul atacurilor teroriste s-a spus că cam 40% dintre atacuri, deci aproape unul din două, au fost posibile datorită uh, fabricării substanțelor explozibile cu aceste substanțe ce pot să fie ușor achiziționate de pe internet. Raportul pe care tocmai ni l-a prezentat domnul raportor în linii mari este o foarte bună bază de uh, discuții. Grupul meu este de acord uh, cu principalele idei și fără să intru prea mult în detalii acum, mă gândesc la amendamentele 6 și 7 despre articolul 7 cu privire la informații uh, uh, despre lanțul de aprovizionare, dumneavoastră vă doriți ca toate substanțele reglementate și nu doar cele a căror vânzare este restricționată să fie luate în considerare. Cred că este o foarte bună idee. Ați vorbit și despre autorizații și aș vrea să menționez uh, amendamentul care oferă statelor membre posibilitatea de a cere informații suplimentare. Deci sunt idei pozitive și utile în cadrul organizării vânzării acestor substanțe. În nume propriu și în numele colegilor din grupul meu parlamentar, am să depun câteva amendamente, mai ales unul despre definiții, pentru că acestea să fie cât mai clare cu putință. În ce privește termenele, sunt de acord cu dumneavoastră, e foarte important să avem un termen scurt, dar bine stabilit, pentru ca întreprinderile vizate să dispună de uh, niște instrumente ușor de folosit. Dacă are loc o tranzacție suspectă și este raportată prea târziu, bineînțeles că uh, consecințele pot să fie foarte grave. Am văzut un exemplu concret în urmă cu șapte săptămâni în Germania, când platforma eBay imediat a reperat o tranzacție și a atras atenția și astfel a fost prevenit un atentat care ar fi putut să facă multe victime. Uh, stabilirea procedurilor pentru uh, semnalarea acestor tranzacții rămâne de dezbătut. Vă atrag atenția doar asupra nevoii de a forma și a sensibiliza uh, operatorii economici. Mulți dintre ei nu sunt neapărat împotrivă, dar uh, se întreabă concret ce vor avea de făcut. Cred că sensibilizarea întreprinderilor și a persoanelor care cumpără aceste produse este indispensabilă chiar dacă nu pare atât de ușor de făcut. Am putea astfel să Uh, uh, compensăm lipsurile existente. Deci să avem un dialog între autorități, uh, forțele de control și cele de aplicare a legii, precum și cu întreprinderile și uh, profesioniștii vizați. Este indispensabil ca toți să-și cunească drepturile și datoriile. În calitatea mea de raportoare din umbră, Cam atât am avut de spus deocamdată, mulțumind raportorului pentru um, cooperarea pe care sigur o vom avea. Vă mulțumesc, doamnă Grisbeck, care este raportoare din umbră în numele grupului ALDE. Și acum dau cuvântul doamnei Valero, care este raportoare din umbră pentru vers. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vorbesc în limba suedeză, deci vă rog frumos să vă puneți căștile. Vreau să spun că sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitori. Este un raport foarte important. Trebuie să ajungem la o reglementare strictă a substanțelor chimice, inclusiv din motive ecologice. pentru că nu doar securitatea <clears throat> noastră este importantă, ci și protecția mea. În ceea ce privește strângerea datelor, Când se vorbește despre uh, perioada de stocare a datelor respective, eu am ceva îndoiel și voi trimite amendamente. Cred însă că uh, raportorul se îndreaptă în direcția cea bună și sunt convinsă că vom lucra foarte bine împreună. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Valero, dragi colegi! Avem și pe cineva din partea comisiei. Dau cuvântul doamnei Onidi, care este directoare generală adjunctă la DJ Home. Aveți trei minute. Domnul Onidi. Mulțumesc, doamnă președinte, am să fiu foarte sub. Mulțumesc domnului raportor și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru faptul că au lucrat uh, în ritm accelerat. Este o propunere foarte importantă Raportorul a explicat foarte bine rațiunea de a fi acestei uh, propuneri de regulament avem această lacună la nivel european uh, în arsenalul nostru de instrumente de luptă împotriva terorismului, așa cum a spus și doamna Valero, uh, am identificat această lacună în reglementările cu privire la substanțele explozive, precursori și armele de foc. De aceea, am venit cu această inițiativă și așa cum s-a explicat foarte bine, este un element important și din uh, um, munca Comisiei uh, TER. Suntem pe deplin de acord cu amendamentele care au fost prezentate la acest raport. Foarte multe dintre aspecte, de fapt, reprezintă o îmbunătățire substanțială a textului. Vă mulțumesc că ați menținut acidusul furic în sfera de acoperire a regulamentului. Promit că vor exista alternative pentru cei care trebuie să-și uh, igienizeze uh, unitățile de producție de asemenea, vă mulțumesc că ați vorbit despre nevoia de a avea o procedură rapidă și expeditivă ca să actualizăm lista substanțelor respective și menținerea procedurii actelor delegate este foarte important. Nu putem să venim de fiecare dată cu un nou act legislativ, de fiecare dată când o substanță nouă um, apare pe piață și riscă să fie folosită în scopuri teroriste. De asemenea, vă mulțumesc că sprijiniți întrerupea sistemului de registrare, dar cu consolidarea și înăsprirea condițiilor de acordare a autorizațiilor, de asemenea, faptul că companiile au obligația să facă verificări înainte de a vinde o asemenea substanță. Toate aceste puncte sunt foarte binevenite, iar în ceea ce privește punerea la dispoziția autorităților a datelor cu privire la tranzacții în cazul unei inspecții, Vă mulțumesc și pentru tot ceea ce ați adăugat, uh, obligația de informare, obligația de transparență, obligația de formare a uh, angajaților uh, companiilor, a um, angajaților intermediarilor, precum și a celor care achiziționează. E bine să ne concentrăm pe sesiunile de pregătire profesională, de training și de asemenea vă mulțumesc că Um, aveți toată încrederea în rolul pe care poate să-l joace agenția uh, RICI, atât la Consiliu cât și la Parlament există uh, un mare interes pentru a extinde uh, lista. Ne vom gândi la această posibilitate pe parcursul negocierilor dar trebuie să fim coerenți cu abordarea generală cu privire la vânzările online. Încă o dată vă mulțumim pentru munca dumneavoastră și aveți tot sprijinul comisiei. Mulțumesc, domnule Unidi. Domnule Mami, Mamikins, doriți să, să trageți concluziile? Mulțumesc. Abia aștept să uh, lucrăm cu spor și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră de la toate grupurile politice. You know we will... Mulțumim! Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi. Examinarea proiectului de la raport în ceea ce privește documentul de călătorie UE în caz de urgență. Dar nu văd pe doamna Kinga Gal să fie în sală. Ea este raportorul nostru. Nu este prezentă. Încă. Uh, and there is no substitute for her. Și nu a trimis un înlocuitor. Să trecem la următorul? Atunci așteptăm 1-2 minute. A sosit raportoarea. Doamnă Gal, aveți cuvântul. Mulțumesc și îmi cer scuze, doamnă președintă, dar se petrec atâtea lucruri în același timp. E vorba de crearea unui document de călătorie în caz de urgență, abrogarea directivei 96450, Comisia și-a prezentat propunerea pe 31 mai cu privire la acest subiect. S-a ales ca temei juridic o directivă și cu doar un rol de consultativ al Parlamentului am discutat cu raportorii din umbră, am uh, consultat serviciul juridic și am spus că este un temei juridic corect. Ce se propune? Comisia dorește să simplifice formalitățile pentru cetățenii UE fără implicarea ambasadelor și consulatelor din terțele state în cazul în care pașaportul, buletinul a fost uh, pierdut, furat, distrus. Ceea ce înseamnă că se află într-o situație de urgență și au nevoie de ajutor ar putea obține un document UE uh, de la ambasadă sau consulat dintr-un alt stat membru în terțul stat uh, în caz de urgență. Acel document de urgență le va permite să se întoarcă acasă. Nu este ceva nou, uh, o idee introdusă inițial în 1996, dar s-au schimbat multe de pe atunci. Și formatul de acum al documentului UE în caz de urgență nu ține cont de îmbunătățirile uh, la capitolul securitate a documentelor de, de călătorie și nu oferă garanții în ceea ce privește protecția în caz de fraudă, abuz și așa mai departe. Și sunt anumite state care nici nu le mai emit, fiindcă nu sunt sigure. Mai mult decât atât, decizia din 96 trebuie aliniată directive cu privire la protecția consulară din 2015. Deci chiar și Parlamentul, în rezoluția sa din 2017 cu privire la raportul pentru cetățenie, a cerut Comisiei să vină cu o propunere pentru un nou format mai uh, securizat pentru acest uh, document de călătorie. Asta avem acum în lucru. Comisia, cu propunerea sa, aliniază totul la normele de protecție consulară curente, îmbunătățește trăsăturile de securitate, reduce uh, riscul în caz de fraudă, în caz de abuz. Și cred că este important și de interes major pentru cetățenii noștri să primească asistență de la ambasadă și consulat încurajez statele membre să adopte rapid acest uh, document, fără amendamente. Este un mesaj bun pe care îl putem transmite cetățenilor europeni, că ei ar trebui să beneficieze de ajutor în momentul în care au nevoie. Calendarul. Termenul pentru amendamente va fi pe 25 octombrie, după care Examinarea amendamentelor va fi cel mai posibil pe 5 noiembrie. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Gall. And... Mulțumesc, doamnă Gall. Doamna Chinici de la SND este raportor din umbră, are acum cuvântul. Presidente, eu desidero ringraziare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să îi mulțumesc doamnei Gal Vorbitoarea nu vorbește în microfon și deci nu putem interpreta. Ah, sorry. <laughs> Va meglio? <laughs> Allora chiedo scusa, diciamo che ringrazio ovviamente la Presidente, la collega relatrice Kinga Gall. Încă o dată, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor. Mulțumesc pentru prezentarea proiectului de raport în ceea ce privește crearea unui document de călătorie pentru a se întoarce cetățenii în Uniunea Europeană în caz de urgență. Este un document important și e important <laughs> să fie actualizat pentru a proteja pe cetățenii care ajung într-o situație de urgență în străinătate. Ar trebui să se poată întoarce înapoi în, acasă în condiții sigure. S-a spus că documentul garantează un drept fundamental al cetățenilor Uniunii și anume faptul că avem aici în vedere dreptul la protecția diplomatică. El apare în articolul 46 uh, din cartă și este un element decisiv pentru dreptul cetățenilor și pentru solidaritatea între statele membre. E vorba de situația în care un cetățean într-adevăr este la ananghie. S-a stabilit temeiul juridic, un lucru absolut necesar pentru a putea modifica trăsăturile de securitate, în așa fel încât documentele să nu poată fi trucate, să nu poată fi falsificate și să înlăturăm posibilitatea de a avea bande de teroriști sau infractori care să poată utiliza documente falsificate. În plus, cred că standardele de securitate trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, exact cum a cerut și doamna raportor. Iar în terțele state trebuie să existe sau să cerem noi o acceptanță mai mare pentru ca la frontierele externe lucrurile să fie cu mai puțină tevatură pentru uh, cetățeni. Per total, sunt de acord cu ce a spus raportoarea. Suntem de acord cu propunerea și o vom susține, căci este vorba de o modernizare a normelor Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Depre. Uh, merci, madame. Mulțumesc, doamna președinte. Grupul meu și eu însumi uh, considerăm această propunere foarte bună și din trei motive. Prima, pentru că e vorba de o propunere care uh, este în interesul cetățenilor, pentru că va permite cetățenilor care se află în străinătate și care nu sunt reprezentați de un consulat în țara unde se găsesc și al căror pașaport a fost furat, pierdut sau uh, distrus sau că este temporar uh, indisponibil, să poată să fie servit de să fie primească un document de urgență securizat de un alt consulat aflat în țara respectivă pentru a ajunge în țara sa în condiții de securitate. Deci interesul cetățeanului. În al doilea rând, prin această posibilitate de a primi un document securizat de urgență din partea unui alt consulat al uh, Uniunii, uh, Subliniem solidaritatea europeană care există în acest text și pe care o apreciem. În al treilea rând, salutăm faptul că această propunere presupune o actualizare a regulilor și procedurilor de livrare uh, a acestui document. Într-adevăr, legislația actuală nu ține în uh, suficientă măsură uh, cont de uh, modificările aduse legislației în materie de protecție consulară și trebuie să avem în vedere securitatea documentelor de călătorie și oferă o protecție uh, insuficientă în ceea ce privește frauda și contrafacerea. De aceea susținem aceste îmbunătățiri pentru securitizarea acestui document. Pe baza acestor uh, trei uh, considerente, împărtășim punctul de vedere al raportoarei doamna Kinga Gal și susținem această propunere pe care dorim să o vedem aprobată fără niciun fel de modificare. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, Mrs. Valero. Mulțumim. Doamna Valero are cuvântul. Sagt förstås. Så jag behöver egentligen bara ansluta mig till allt. Aș vrea să spun că sunt de acord cu toți cei care au luat cuvântul. Vreau să adaug un lucru Uh, este un lucru benefic pentru cetățeni, asta este o dovadă de solidaritate între statele membre și este un imbold pentru a spori această uh, solidaritate, dacă pot să spun așa. Uh, nu avem nimic împotriva acestei propuneri, considerăm că este foarte bună, nu avem intenția de a depune amendamente și vom susține textul așa cum se prezinte el acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă adresez uh, reprezentanților comisiei, Monica Moshammer sau Ian Stadler de la Digi Home. Doriți să interveniți? Poftiți, vă rog. Mulțumesc foarte mult, voi fi foarte succintă. Mulțumesc doamnei raportor, raportorilor din umbră care au intervenit pentru sprijinul manifestat. Este un instrument foarte important pentru cetățenii care uh, se află la ananghie în străinătate. Adesea e nevoie de emiterea unui document uh, de urgență și în 60% din cazul cetățenii cer protecție în străinătate, un instrument uh, foarte important care va ușura viața cetățenilor pe de o parte, iar pe de altă parte, noul format va oferi și securitatea necesară. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Mulțumim și noi, doamna Gal în rezumat, în rezumat, mulțumesc pentru sprijinul primit din partea raportorilor din umbră. Vom putea avea o procedură rapidă care va arăta că e un subiect important pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc mult! Mulțumim! Termenul pentru amendamente 5 noiembrie 2018. S-a schimbat. Deci 5 noiembrie, termenul pentru amendamente. Să nu uitați și uh, cartela de vot. Începem acum cu subiectul 12 de pe ordinea de zi. Ca parte a Fondului pentru Gestionare Integrată a Frontierelor, Comisia cere crearea unui nou instrument pentru echipamentul de verificare uh, la vamă. Noi facem un aviz, iar raportor pentru aviz este domnul Lenars. Bun venit! Astăzi examinăm uh, proiectul de aviz și vă aduc aminte că avem un calendar strâns, iar coordonatorii au decis să facă acest dosar doar în engleză. Domnule Lenars, două minute aveți cuvântul. Două minute? Ne grăbim atunci. Mulțumesc, doamnă președinte. Am mai vorbit despre acest subiect în momentul în care Comisia și-a prezentat uh, propunerea la Comisie. La momentul respectiv, Nici atunci n-am avut mult timp, dar nu cred că este un subiect foarte complicat. Este un fond uh, cerut în mare parte din statele, de către statele membre, un element important pentru a consolida frontierele noastre comune. Trebuie să ne asigurăm că știm, trebuie să ne asigurăm că um, infractorii nu mai profită de punctele slabe pe care le cunosc foarte bine și noi știm deja asta. Este o inițiativă foarte bună și o susțin pe de întregul. Mă bucur că se creează acest fond. Am câteva comentarii de făcut față de propriul meu raport. După cum bine ați spus, acest instrument este parte a Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor, inclusiv cu instrumentul uh, de sprijin financiar pentru vamă și vize. Obiectivele sunt comune și generale, dar mai sunt și câteva obiective specifice și sunt câteva îngrijorări și în acest Parlament în ceea ce privește modul în care se folose, vor folosi fondurile, să nu uh, existe suprapunere între fonduri în ceea ce privește obiectivele lor foarte specifice și în ceea ce privește banii alocați pentru atingerea acelor obiective. Deci, eu încerc să fac acea demarcație foarte clară. În ceea ce privește gestionarea frontierelor, un element foarte important cu privire la gestionarea comună a frontierelor și revizuirea codului pentru paza de coastă. Toate aceste elemente trebuie să fie ilustrate bine în raport. Mă asigur că fondul acesta susține cooperarea între agenții, între agențiile de frontieră naționale și că există o interoperabilitate a noului echipament uh, achiziționat prin acest instrument. Paza Europeană de Coastă și de Frontieră va juca un rol mai important când se va hotărâ ce echipament să fie, fie upgradat, fie achiziționat pe de întregul. Aici se va vedea uh, valoarea adăugată europeană la gestionarea frontierelor. Nu în ultimul rând, propunerea permite folosirea auxiliară a echipamentului uh, de la vamă. Mi se pare însă că la articolul 4 unde apare acest element lucrurile sunt prea vag formulate, voi face un amendament. Cam atât aș putea, două minute jumătate. M-am străduit, doamnă președinte. Da, iată că nu sunt alți raportori din umbră și nu vrea nimeni să intervină. Dacă nu, propun să trecem direct la un vot. glumește raportorul. Mă adresez Comisiei Europene. Andreea Teftataria. Dorește să intervină? I'll be very brief. Uh, thank you. Voi fi foarte succint. Mulțumesc foarte mult pentru acest aviz. Mulțumim pentru sprijinul față de acest program. De fapt, alte comentarii nici nu am. Thank you. Mulțumesc. Asta înseamnă că terminăm și cu acest punct, domnule Lenars. Nu mai trebuie să prezentați nimic în rezumat. Avem o problemă. Nu-l avem pe raportorul uh, general pentru următorul subiect de pe ordinea de zi. Then one, two minutes break. Așteptăm un minut sau două. Pauză. Dragi colegi, e vorba de reguli financiare comună aplicabile uh, fondului SF și uh, IBM, Comisia propune o serie de simplificări și mecanisme de flexibilitate suplimentare în interesul beneficiarilor uh, final și uh, autorităților de gestiune din statele membre. Vă reamintesc că, uh, dată fiind uh, calendarul uh, Comisiei Regii, coordonatorii au hotărât să dea prioritate acestui uh, uh, dosar. Acum dau cuvântul domnului Jdekovski, care va prezenta proiectul de aviz. O să trec uh, în limba cehă, pentru că e o limbă foarte frumoasă cu tradiții îndelungate. Propunerea Comisiei Europene este acceptabilă am uh, făcut câteva uh, schimbări și ne-am concentrat asupra trei domenii. Dorim să avem dispoziții uniforme și dorim uh, o tragere de fonduri uniformă din aceste fonduri. Am ajuns la un consens între grupurile politice din Parlamentul European am încercat uh, să creăm mai multe sinergii între instrumentele de finanțare, astfel încât beneficiarii să poată să obțină fonduri de la mai multe uh, fonduri, astfel de instrumente. Totuși, uh, riscul există un risc uh, uh, legat de această procedură și mai ales în calitate de membru al uh, Comisiei Buget văd acest risc și anume o dublă finanțare. Cu alte cuvinte, flexibilitatea regulilor ar putea să fie abuzată de aceea, acest aspect trebuie avut în vedere în acest, sau prin acest document. Este esențial ca acest regulament să fie cât se poate de simplu și să fie accesibil tuturor. De asemenea, trebuie să avem un mecanism de control extern nou, pentru că statele membre trebuie ca, uh, într-un anumit termen, să elaboreze un plan care să fie adoptat ulterior. Un plan de evaluare care să ofere informație în legătură cu uh, dacă sau nu fondurile au fost accesate în conformitate cu legislația și regulile existente și într-o manieră eficientă. Este extrem de important și acest lucru este legat de munca pe care am desfășurat-o în ultimii patru ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dali, ca și raportor din umbra, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, raportorului. Uh, este norocos că are o limbă frumoasă pe care poate să uh, o utilizeze. Din păcate și am o limbă frumoasă, însă nu avem servicii de interpretare în limba mea și nu pot să o folosesc. Deci uh, susțin aceste eforturi și uh, acest lucru trebuie să se reflecte în regulamentul privind dispoziții uh, comune. Ca raportor privind fondul de azil și de migrație, vreau să modificăm titlul și domeniul de aplicare al regulamentului pentru a întări obiectivul de integrare și de aceea salut propunerea domnului Zdeciovski uh, la regulamentul privind dispozițiile comune, care introduce integrarea uh, în fondul privind azilul și migrația, ceea ce este un pas pozitiv. La fel de pozitiv este și faptul că ați uh, făcut o trimitere la Carta Drepturilor Fundamentale, care trebuie să fie respectată de toate organismele și instituțiile Uniunii Europene, uh, de autoritățile care pun în aplicare legislația și acest lucru se uh, reflectă și în raportul meu privind fondul de azil și migrație. În cadrul uh, uh, CFM 2021-2027, Comisia își propune ca să flexibilizeze accesarea fondurilor, ținând cont de condițiile din statele membre. Acest lucru trebuie însă să presupună și o mai mare transparență. Deci monitorizarea și raportarea trebuie să fie consolidate. Și pentru a încheia, uh, aș dori să semnalez raportorului următorul aspect la care putem să ne gândim în săptămânile următoare și anume dacă actele delegate pentru programele naționale de acțiune uh, trebuie să fie analizate și uh, eventual incluse Poate că raportorul poate să aibă acest lucru în vedere mm, pentru săptămânile ce urmează. Mulțumesc! O să rog acum reprezentantul Comisiei Europene să intervină. Domnul Arivalila, unul din cele trei persoane, doamna Silvia Pacinel, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu sunt uh, nici una dintre persoanele pe care <laughs> le-ați uh, citat și totuși intervin din partea comisiei. Mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și pentru abordarea constructivă în acest proiect de aviz. Așa cum a recunoscut, uh, Comisia a făcut eforturi de a armoniza abordarea cu celelalte uh, fonduri pentru a avea uh, un set consolidat de reguli unic pentru statele membre, pentru beneficiari și autorități, ceea ce încercăm să facem cu acest regulament privind dispozițiile comune. În ciuda acestui fapt, nu ne-ar strica și o, un ajutor uh, suplimentar, de aceea mulțumesc raportorului uh, și celor care au făcut amendamente care încearcă să clarifice lucrurile. De asemenea, salut uh, elementele specifice pe care le-a adăugat la cele trei fonduri principale și uh, faptul că a reflectat unele dintre trăsăturile caracteristice ale acestor fonduri. Aș vrea să explic uh, câteva aspecte din partea Comisiei. În ceea ce privește titlul fondului uh, privind azilul și migrația, intenția Comisiei cu schimbarea denumirii este pur și simplu menită să simplifice lucrurile. Din punctul de vedere al Comisiei, migrația ă, acoperă și dinamica integrării și politica ă, general, generală cuprinzătoare. Nu vrem să reducem numărul de cuvinte, ci pur și simplu să simplificăm și să ă, reducem nivelul de detalii. La asta, de fapt, ne-am gândit când am schimbat titlul. Apoi, uh, câteva modificări pe care raportorul le-a propus uh, cu privire la observațiile făcute de comisie uh, privind programele naționale și regionale. Formularea pe care am găsit-o a fost rezultatul unei analize atente pentru a limita cerințele comisiei am să explic bilateral. De fapt, ceea ce am constatat uh, uh, în perioada actuală este că Comisia trebuia să adopte o decizie formală cu privire la observațiile uh, din proiectul de program și la programul în sine. Deci deciziile erau în număr dublu de fiecare dată. Uh, deci am vrut uh, să evităm uh, nevoia de a face observații formale în ceea ce privește uh, proiectul de raport. Modificările propuse în ceea ce privește termenele comisiei, e bine, explicațiile din partea noastră au fost că am analizat atent lecțiile învățate din perioada anterioară și ne-am dat seama că termenele actuale sunt uh, prea din scurt. De aceea încercăm să lăsăm mai mult uh, uh, timp pentru a analiza programele, pentru a face un schimb de opinii cu statele membre și pentru a le finaliza. Cel puțin asta este rațiunea. Și un ultim aspect pe care vreau să-l punctez cu privire la unul dintre amendamente, introducerea uh, concept, uh, introducerea conceptului de proiecte FAR. Pentru unele dintre fonduri, cel puțin, am luat notă de uh, această idee și cred că aceasta este uh, un element uh, din zona de vizibilitate și comunicare pe care uh, îl uh, apreciem foarte mult. Poate că va trebui să legăm acest lucru de o definiție, să explicăm consecințele pentru statele membre, cum ar uh, funcționa. Deci cam acesta este comentariul nostru. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului Zdekovski, dacă dorește cineva să mai uh, intervină, mulțumesc, Miriam, uh, pentru comentariile tale. Iau notă de ceea ce s-a spus și cred că vom coopera foarte bine pentru a găsi un compromis solid pe aceste teme și voi susține Comisiei, vreau să îi mulțumesc. Sunt de acord uh, cu reprezentantul Comisiei și aș vrea să spun de la bun început că propunerea noastră a fost bună, însă uh, sunt uh, înclinat să vorbesc despre detaliile acestei propuneri, pentru că sunt unele elemente care, din punctul nostru de vedere, nu sunt suficient de clare. Ar fi util să ne întâlnim, să simplificăm textul după lectura acestuia în toate statele membre Vrem să evităm erorile, neînțelegerile înainte de a pune în aplicare acest program. Sunt uh, deschis dialogului și sper că vom găsi împreună, vom ajunge la uh, concluzii solide, benefice pentru noi și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mai avem 10 uh, minute până în momentul în care este uh, programat punctul 14. Termenul de depunere a amendamentelor este 24 octombrie. adoptarea avizului pe 21 noiembrie. Deci 24 octombrie la ora 18. Termenul de depunere a amendamentelor. Avem o pauză de 10 minute înainte de a începe punctul 14 la orele 11.30.